Dear colleagues, ladies and gentlemen, I think we can start. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, haideți să începem. Sunt sigură că o să ni se alăture mulți alți colegi. Și dori să vă anunț în același timp că ședința noastră este transmisă în direct pe internet. Îi salutăm pe toți cei care ne urmăresc. O modificare la ordinea de zi înainte de adoptare. Punctul 5, raportul privind trilogul doamna Haranțova, raportoare. Acesta va fi dezbătut mâine după vot și nu astăzi. Presupun că putem adopta ordinea de zi cu această modificare, se pare că nu se opune nimeni, vă mulțumesc. De asemenea știți că documentele aferente științei noastre sunt disponibile pe aplicația Iniței. Noi nu mai lucrăm cu documente pe hârtie, ați văzut probabil și noul uh, newsletter, a apărut de câteva zile. Apoi, după ședința de mâine, o să avem un atelier de lucru, regulile comerțului digital adecvate la era digitală, un titlu extrem de oportun, vă invit să participați, ni se va alătura raportorul nostru pe dosar, domnul Aghiu Saliba. Vom putea să avem un schimb de opinie cu experți, reprezentanții comisiei și alte părți interesate și sunt convinsă că aceste discuții ne vor ajuta în lunile ce urmează. Avem și noi membri veniți după Brexit în Parlament, doamna Deirdre Clun din partea PPE, Sandra Gonzi de la Renew, John Lacapel de la ID și Miroslav Radakovski, neînscris. Dânsul uh, a fost membru supleant înainte, acum e membru plin și noi supleanți, salvatore de meu, PPE, Marc Angel din la Socialiști și Democrați, Marco și de la ID, Claude Gruffat de la Verzi și Dominic Tarsinski ECR și de la neînscriși Clara de Biolz. Vă urez tuturor bun venit în grupul nostru. Cu aceasta putem trece la adoptarea procesului verbal a ședinței din ianuarie, pe 22 și 23 mai precis, dacă nu se opune nimeni, considerăm acest proces verbal adoptat, dacă nu se opune nimeni până la finele întrunirii, mai precis. Apoi, chestiunea principală de pe ordinea de zi de astăzi, audierea publică, publicitatea digitală și informarea consumatorilor, după cum am decis în coordonator în septembrie. Această uh, ședință a fost planificată pe astăzi cu scopul de a ne prezenta opiniile unor experți din domeniu universitare, alte părți interesate, care vor vorbi despre provocările cu care se confruntă consumatorii într-un context în continuă schimbare care se deplasează de la consumator la utilizator de platforme și rețele sociale. Utilizatorii adesea sunt vizați de mesaje publicitare bine țintite care pot să le influențeze alegerile și care se bazează pe profiling. Pe când publicitatea convențională trebuie să respecte reguli stricte, publicitatea digitală este în general nereglementată și asta uneori înseamnă că, de exemplu, copiii pot să vadă clipuri necorespunzătoare sau rețelele sociale promovează produse contrafăcute. Asta vom discuta noi în esență astăzi și am plăcerea deosebită de a vi prezenta pe experții care vor fi astăzi alături de noi. Într-o clipă o să vă spun cine sunt dânsii. Ja. Yeah. So um, I will. We have actually um, two panel discussions. Avem de fapt două serii de invitați cu întrebări și răspunsuri între prezentări. Două loturi de vorbitori. primul grup de invitați, cum sunt informați consumatorii și au într-adevăr de ales atunci când e vorba de profiling online. Ca invitați, doamna profesor Natalie Helberger de la Universitatea Amsterdam. Doamnă profesor, aveți 10 minute la dispoziție, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte, stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat să vă prezint unele rezultatele cercetărilor făcute de noi la Universitatea din Amsterdam și în general în lumea academică pe această temă a publicității digitale și a informării consumatorilor. Au aceștia într-adevăr puterea de a alege. Aș începe cu o observație, o caracter pozitiv. În ultimii ani, S-au uh, făcut uh, multe cercetări pe această temă și vedem că există o serie de niveluri de reglementare în materie de protecția datelor și de protecția consumatorilor, care funcționează în paralel, complementându-se reciproc. E bine de asemenea și că se acordă mai multă atenție nu doar conținutului, ci și formei în care este prezentată această informație către consumatori. În ideea că dacă informația e să fie funcțională, trebuie să fie prezentată într-o formă adecvată. Se poate spune că s-au făcut uh, progrese considerabile din acest punct de vedere, cel puțin. Însă, transparența acestei informații nu e un scop în sine, ci este un mijloc de atingerea unui alt scop. Acești consumatori trebuie să poată acționa și să-și protejeze interesele printr-o alegere bazată pe informații concrete. În realitate, consumatorii se confruntă cu obstacole considerabile atunci când e vorba să aleagă. Cred că am trecut cu toții prin asta. Dăm de un mesaj care ne silește să acceptăm cookie-urile de pe site. Apoi sunt servicii care nu sunt interschimbabile. Dacă vreau să citesc ziarul The Guardian, nu am posibilitatea să trec printr-un alt portal uh, flamand decât cel pe care îl folosesc eu. Deci această posibilitate de a recurge la un serviciu echivalent nu e reală. Putem renunța la Google și la WhatsApp? Avem alternative? Și dacă decidem să renunțăm, în ce condiții putem renunța la aceste servicii? În Olanda am încercat să vedem cât de bine înțelege publicul implicațiile noului regulament GDPR. Foarte puțin știu uh, care le sunt drepturile din acest punct de vedere. În plus, mulți utilizatori nu văd o corelație între obiectivul GDPR și metodele folosite. Un utilizator ne spunea că efectul e unul de paralizie generală nu există, prin urmare, o corelație între obiective și ceea ce se întâmplă concret în teren. we have a tendency of imagining which rights users need without real testing, so we need more evidence how to. Prin urmare, trebuie să găsim date suplimentare care să ne permită să identificăm o metodă de a crește eficacitatea transmiterii acestor Uh, principii și drepturi de care beneficiază consumatorii către aceștia din urmă. Dacă un consumator care recurge la un așa zis serviciu gratuit este informat că site-ul colectează date în legătură cu ei, ei nu pot ști dacă informațiile colectate sunt informații colectate într-un mod echilibrat sau dacă sunt colectate în mod excesiv. Aceeași transparență ne poate ajuta să identificăm și site-urile în spatele cărora se ascund intenții absolut nefaste. Pentru că există site-uri care încearcă clar să manipuleze intențiile consumatorilor. Avem un raport din partea unei organizații consumatori din Norvegia care identifică tocmai un astfel de fenomen. Setările de bază pot influența utilizatorii să facă alegeri care de fapt nu sunt în interesul lor. Apoi, mecanismele de profiling nu sunt totdeauna utilizate doar la structurarea mesajelor publicitare, sunt utilizate și la asta, dar pot fi în același timp un instrument de exploatare a spaimelor, vulnerabilităților și slăbiciunilor consumatorilor sau în același timp pot fi folosite pentru a exclude anumite categorii de consumatori de la accesul la anumite mesaje publicitare, restrângându-le posibilitatea de a alege. Aceste practici sunt practici neloiale și transparența nu este panaceu universal în acest caz. Factorii de reglementare trebuie să tragă o linie clară de demarcație între practicile acceptabile și cele inacceptabile. Asta nu înseamnă că trebuie să începem de la zero de exemplu, legislația privind practicile comerciale neloiale există de multă vreme și ne ajută în mod considerabil. Pentru că asta permite consumatorilor să identifice aceste practici neloiale și să le diferențieze în raport cu cele loiale. Legislația a fost adusă la zi dar cadrul trebuie să fie mai bine adaptat la realitatea consumului digital, pentru că rămân o serie de chestiuni încă deschise. Ce înseamnă, de exemplu, consumator vulnerabil? Cum putem defini această categorie? De regulă, persoane vulnerabile din cauza că suferă de anumite dizabilități mentale sau fizice sau sunt în vârstă. Dar într-un uh, univers digital uh, pot exista și alte categorii, de exemplu persoanele care nu sunt alfabetizate digital – sau utilizatori ocazionali care de fapt au o amprentă digitală foarte mare. Apoi dacă vă uitați la textul directivei, vedeți încă elemente care se referă la faxuri și la, doar la e-mail, scăpând din vedere toate evoluțiile recente. Apoi, dispozițiile în ceea ce privește influența agresivă și nedorită, și ce am evidențiat eu aici este vorba de exploatarea unei poziții de, power, de putere, de autoritate în relația cu consumatorul, aceste dispoziții pot într-adevăr să ne ajute foarte mult în cazurile manipulării digitale ale pieței. În practică, claritatea lipsește și e nevoie de norme directoare mult mai clare. putem viza anumite persoane în funcție de profilul psihografic sau în funcție de îngrijorări lor legitime, pentru că sunt oameni care se au probleme de sănătate sau se tem că o să-și piardă locul de muncă și așa mai departe. Odată ce sunt identificați ca având aceste slăbiciuni, ei intră automat în niște categorii de profile specifice. Există clar intenționalitate în acest sens în structurarea anumitor aplicații. Și apoi, cum putem ține cont de noile evoluții tehnologice? Consumatorii de astăzi trebuie să aleagă între o diversitate remarcabilă de forme de comunicare și de interacțiune. Oamenii tind să aibă încredere în obiectivitatea tuturor acestor sisteme automate. Deci, Relația e cu totul alta când te confrunți cu un sistem automat decât atunci când ai în față o persoană în carne și oase. Există sisteme activate vocal. Cum putem să, ofer- să oferim consumatorilor informațiile pe- de care au nevoie atunci când ei, de fapt, discută cu o inteligență artificială, cu un astfel de dispozitiv? În concluzie, aș putea spune că în ultimii ani, într-adevăr, s-au făcut progrese considerabile în direcția informării mai bune a consumatorilor, dar transparența oferă doar avantaje limitate atunci când e vorba de a proteja consumatorii de practicile neloiale. Trebuie să fim mult mai atenți și să ne axăm strict pe utilizator, să vedem în ce măsură aceștia pot să ajunge să-și cunoască și să exercite drepturile e nevoie de măsuri suplimentare pentru a-i proteja de consecințele mai grave ale manipulărilor digitale. Trebuie să facem o distinție clară între practicile acceptabile și cele inacceptabile. Pornind de la lecțiile învățate până acum în materie de practici neloiale, ultima revizuire a directivei a mers în direcția cea bună, dar e nevoie de mai mult. E nevoie de norme suplimentare în materie de interpretare a textului și de un plus de claritate în legătură cu ce forme de profiling și de vizare uh, ar trebui să fie considerate ca neloiale. În viitorul apropiat, informația va deveni un ingredient tot mai important al economiei digitale. Vă mulțumim foarte mult și vă mulțumim că ați respectat timpul alocat. Următoarea intervenție va veni din partea domnului Augustin Reina de la BEUC, Asociația Consumatorilor Europeni. 10 minute și dumneavoastră, vă rog. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc mult, doamna președinte, domnilor și domnilor. Îmi face mare plăcere să mă aflu astăzi aici pentru a reprezenta BEUC, pentru a oferi un punct de vedere al consumatorilor în această discuție foarte importantă și cred că prezentarea mea vine foarte bine după uh, cea a doamnei profesor. Într-adevăr, uh, companiile pot uh, vinde produsele, consumatorii pot avea o sursă de informare, dar, după cum știți, uh, consumatorii, uh, companiile care fac uh, reclame, publicitate, încearcă să se folosească de puterea pe care o au asupra consumatorilor. Însă acum lucrurile evoluează în moduri fără precedent. Pentru că prin gândirea interfenței, culegerea de date, metode analitice, uneori utilizatorii uh, iau decizii pe care altfel nu le-ar lua. E vorba de decizii care până la urmă sunt în uh, avantajul întreprinderii respective și nu neapărat în interesul consumatorului. cu cât știm mai multe despre cineva, cu atât ne mai ușor să anticipăm și să le influențăm comportamentul. E un lucru deosebit de important atunci când o persoană care e influențată nici măcar nu e conștientă de existența unei persoane care o influențează. Majoritatea uh, reclamelor uh, care țintesc pe cineva anume sunt construite pe această idee că cineva pe care, de care nici nu știm ne poate manipula și încă pe scară largă și că acest lucru poate schimba comportamentul nostru, adică consumatorii sunt categorizați diferit în funcție de în, uh, posibilitățile de profit. Și uh, datele legate de exploatarea datelor legate de uh, publicitatea online ne arată cum uh, funcționează această industrie. Raportul acesta se concentrează asupra datelor cu caracter uh, personal, culese de date și aplicații de toate felurile, arătând care sunt părțile um, terțe implicate comerciale și care exploatează acele date. În uh, acest grafic vedeți câte tipuri de întreprinderi sunt în acest ecosistem și nici măcar nu e o listă completă. Toate au roluri diferite în acest ecosistem, chiar dacă linia dintre data broker, data supplier și data user adesea nu e foarte clară. Unele dintre aceste companii cunoscute ca intermediari de date folosesc datele pe care le primesc pentru a uh, arcătui profiluri și se folosesc de date care vin din foarte multe surse. Aceste profiluri pot fi comparate cu o listă, uh, cu un geam digital al fiecarei persoane. Adică se poate ști uh, cine ești, ce-ți place, cum te simți și cum te vei comporta, cel mai probabil. Acest raport ne-a demonstrat că există mai multe probleme majore în legătură cu felul în care funcționează acest model de afaceri. Mai întâi, datele cu caracter personal sunt adunate și exploatate de mai multe feluri de uh, întreprinderi, eventual fără temei juridic corect și fără ca consumatorii să știe sau să poată controla această folosire a datelor. Adică, aceste companii nu obțin consimțământul clar al persoanei pentru a le prelucra datele, inclusiv când e vorba de prelucrarea unor date care se încadrează sub incidența articolului 9 din Regulamentul General privind uh, <clears throat> protecția datelor, cum ar fi apartenența la o rasă, convingeri politice sau religioase și așa mai departe. Aici este nevoie de consimțământ explicit. De asemenea, trebuie ca aceste companii trebuie să invoce un temei juridic legitim, ceea ce foarte uh, des nu se întâmplă. Și apoi, chiar dacă consumatorii știu că sunt urmăriți, ceea ce adesea nu se întâmplă, nu pot, evita, nu pot evita acest lucru. În primul rând, nu li se dau informațiile necesare pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză când folosesc aplicații, pentru prima oară, de exemplu. Apoi, pentru urmărirea lor, Uh, în general, complexitatea acestui ecosistem uh, foarte tehnologizat e de neînțeles pentru consumatori. Indivizii nu pot face alegeri reale în legătură cu felul în care le sunt culese și folosite datele și chiar dacă consumatorul ar avea cunoștințe detaliate despre cum funcționează aceste tehnologii, tot n-ar avea cum să controleze sau să oprească exploatarea acestor date. Număr și complexitatea actorilor implicați uh, în acest ecosistem este uluitoare și, prin urmare, consumatorii nu au nicio modalitate reală de a se proteja. Ceea ce înseamnă că supravegherea comercială masivă care e permisă de acest ecosistem în mod sistematic contravine drepturilor consumatorilor și drepturilor fundamentale. Ce înseamnă acest lucru concret? Am identificat patru tipuri uh, Uh, de daune aduse consumatorilor. În primul rând, exploatare și asimetrie de putere. Deși Google și Facebook sunt mm, jucători majori în acest ecosistem, majoritatea actorilor practic sunt necunoscuți consumatorilor, nu au nicio relație cu ei și asta cu toate că știu foarte multe despre consumatori. Folosesc datele în scopuri foarte diferite și noi nu putem controla dacă datele culese sunt folosite pentru uh, Uh, dezinformare, pentru stabilirea bonității de credit și așa mai departe. Apoi, dacă una dintre aceste companii uh, suferă de o pierdere de date, atunci uh, se pot pierde foarte, foarte multe date despre noi. Nu totul e rău, însă consumatorii n-ar trebui manipulați. Scopul uh, aplicațiilor și telefoanelor inteligente, uh, de fapt, rolul lor e că, ne, că permit urmărirea noastră foarte uh, de aproape. Consumatorii uh, sunt vulnerabili și uh, datele pot fi folosite pentru a ne modifica comportamentul și amintesc de cazul Cambridge Analytica. Apoi, știm că datele culese pot fi folosite și pentru a discrimina împotriva noastră. Ni se pot nega servicii pe baza datelor și individual putem fi obligați să plătim prețuri mai mari ei nu trebuie să știe totul pentru a face un profil, pentru că pot fi, uh, folosi uh, trăsături aproximative. Dacă știu că mergi la moschee, probabil că ești musulman. Dacă uh, folosești grinder, probabil că ești homosexual. Dacă ai telefon Apple, probabil ai venituri mai mari. Și, până la urmă, aceasta declanșează și efecte în lanț faptul că suntem monitorizați constant începe să ne schimbe comportamentele, lucru care poate fi o problemă și pentru societate, dar nu numai, și pentru indivizi. Dacă ne gândim, de exemplu, că istoricul căutărilor noastre ne poate afecta asigurarea, poate nu mai căutăm online informații despre diferite simptome dacă ne gândim că compararea prețurilor online o să ducă la creșterea prețurilor, atunci poate nu mai încerci să cauți să vezi toate variantele de preț. Datele dietare privind somnul și toate aceste lucruri, tot ce te poate ajuta să trăiești mai sănătos, ar putea să fie transformat în informație pentru unele companii care să facă să ne crească pre, uh, primele de asigurare și atunci poate ezităm să mai căutăm aceste informații. Așadar, ce putem face? Dat fiind că multe dintre aceste practici sunt uh, ilegale în Europa, trebuie să punem accentul pe aplicarea legislației. Un uh, membru din Norvegia a uh, dat în judecată mai multe companii pentru încălcarea regulamentelor privind protecția datelor. Mai mulți membri BEUC, precum și consumatorii, au depus plângeri la autoritățile de protecție a datelor în legătură cu felul în care Google își urmărește utilizatorii, inclusiv cu uh, telefoane mobile. Și acum uh, DPA-ul din Irlanda supraveghează situația. Trebuie remarcat că profilajul poate să aibă efecte mm, uh, negative și asupra concurenței. Startup-urile uh, nu uh, sunt înclinate să dezvolte uh, avertismente uh, detaliate pentru că aceasta le poate dezavantaja față de companiile mari ceea ce este dăunător și pentru drepturile consumatorilor. De exemplu, companiile care folosesc uh, tehnologii de publicitate mai puțin agresive, uh, de fapt, nu mai au așa de bun acces uh, la, la public. Dacă cei care respectă legea pierd din competitivitate, bineînțeles că va fi o cursă către condițiile cele mai proaste, unde cei care folosesc tehnici mai sofisticate îi elimină din piață pe cei care au tehnologii uh, mai simple. Și apoi, felul în care funcționează acum ecosistemul permite uh, platformelor și mediilor sociale să monetizeze foarte mult informațiile. Uh, și să-și consolideze puterea pe piață în detrimentul altor actori și al consumatorilor. Și de aceea aplicarea legii este absolut esențială și voi încheia cu o ultimă observație. Și consumatorii au un rol de jucat. E un lucru deja menționat și derinat mai devreme, când Uh, consumatorii se uh, bizuie numai pe dezvăluirea informațiilor, acesta e și un mecanism împotriva manipulării. Directiva privind practicile comerciale uh, neloiale protejează consumatorii, consumatorii împotriva comportamentelor sau tehnicilor care trebuie să ducă la modificarea radicală a comportamentelor. Trebuie de asemenea să ne gândim și la categoriile cele mai vulnerabile, cum sunt copiii. Există mai multe repere uh, Uh, în această directivă care sunt uh, problematice, pentru că se vorbește de consumator ca și cum ar fi o persoană circumspectă, rezonabilă, care își pune probleme. Să nu uităm că mulți consumatori nici nu au habar despre cum funcționează noile tehnologii. Și în încheiere, avem nevoie de o politică europeană cuprinzătoare, inclusiv cu promovarea uh, pe scară largă aplicării legislației, pe cum și stimulente juridice pentru uh, această industrie uh, pentru a opri aceste tendințe îngrijorătoare. Mulțumesc! Mulțumesc! Înțeleg că 10 minute e foarte puțin timp, dar uh, uh, vă rog să nu vă grăbiți uh, și de dragul interpreților, pentru că uneori e mai greu de interpretat când se vorbește foarte rapid. E, înțeleg că vă e greu și dumneavoastră. Acum, doamna Thousand Finan, director ajung la EIB Europa, biroul uh, pentru uh, publicitate interactivă. Vă rog, aveți la dispoziție tot 10 minute. Thanks very much for the opportunity. Mulțumesc, doamnă președinte și stimați membri, mă mulțumesc pentru posibilitatea de a veni la această audiere. Reprezint uh, IAB Europe, care uh, regrupează 25 de asociații naționale și peste 5.000 de companii individuale care cumpără, furnizează sau uh, vând um, publicitate digitală. Acestea includ um, publicitari um, și agenții de publicitate pe partea de cumpărare, publiciști de știri și alte site-uri finanțate prin Uh, reclame și uh, servicii online și uneori și provider de tehnologie, uneori care se numesc și intermediari. Sunt o mare parte dintre aceste companii europene, multe sunt uh, actori globali, neapărat de origine europeană, iar la uh, întrebarea au utilizatorii de ales atunci când vine vorba de profiling-ul online, uh, în mod normal, empatic este yes, uh, da, răspunsul. Uh, GDPR uh, cere o transparență de plină uh, și control asupra datelor personale pentru titulari. Noi am creat um, cadrul de transparență și de consimțământ al IAB Europe ca să ne asigurăm că procesarea datelor se face în conformitate cu livrarea și măsurarea de reclame sau de personalizare a conținutului editorial, astfel încât consumatorii să aibă transparență și control. Ce e important important este că acest cadru poate să ajute și pe cei care reglementează, pe autorități, să aplice legea la scală. Asta pentru că se creează un fel de dosar digital uh, cu privire la permisiunile pe care le-a acordat uh, utilizatorul și care au fost acordate și dacă acestea au fost uh, Um, respectate. Acest uh, dosar digital poate fi auditat de către autorități de reglementare, de către consumatori și despre partenerii care implementează cadrul. Așa că cum ne asigurăm că um, au utilizatorii control asupra profiling-ului? prin standardul nostru se standardizează modul în care site-urile um, dezvăruiesc informații uh, cerute în temeiul GDPR, cum se colectează um, alegerile um, utilizatorilor, cum le transmit către partenerilor de tehnologici și ce pot să facă partenerii respectivi ca urmare a acestui, uh, acestui transfer. Se face o combinație de software și de semnal digital care se transmite de la fiecare site către un set definit de parteneri parteneri tehnologici, fie că e un set mic sau mare uh, de parteneri cu care lucrează site-ul de internet. Semnalul captează uh, care sunt uh, scopurile de procesare a datelor și um, autorizate de către utilizator și de controlul de date și dacă există și um, semnalarea modului în care au fost definite normele. Acest cadru, de asemenea, arată faptul că fiecare uh, internet trebuie să arate uh, mecanismele pe care le folosește pentru uh, um, utilizator și permite celor care publică să lucreze cu o comunitate de furnizori de tehnologie care uh, uh, reprezintă uh, servicii de publicitate care uh, trebuie să fie sustenabile. De asemenea, se oferă responsabilitate și controlul autorizatorilor la scară. Uh, în felul acesta suntem pionieri în modul în care tratăm mai bine publicul. De exemplu, în loc să ne bazăm pur și simplu pe segmente demografice ample, publicitatea online poate să folosească informații cu privire la um, comportamentul online al utilizatorilor, se colectează informații cu o transparență de plină, astfel încât să fie um, desemnate către segmente mari sau, așa cum le numim noi, public, uh, care au interese comune și pentru că au acest interes comun ar putea să fie um, interesate de, de un bun sau de un serviciu specific. Conținutul și serviciile online și media pot să fie finanțate prin uh, abonamente sau prin reclame, sau se poate folosi un model mix în care serviciul nu este uh, gratuit, dar uh, costul pentru utilizator este mai scăzut pentru că um, anumite venituri din abonamente sunt suplimentate din veniturile din publicitate. Economia um, digitală a Europe pe conținut depinde de uh, publicitatea digitală. Acestea reprezintă 80% din uh, revistele și ziarele din Europa. Iar uh, profilul făcut pe baza unor categorii de date nesensibile devin uh, surse importante pentru consumatori care uh, permit uh, sustenabilitatea uh, conținutului. Uh, de asemenea, profilajul asigură și um, furnizarea unor uh, servicii de calitate care sunt mai relevante pentru uh, uh, utilizatori și care nu sunt uh, atât de des uh, expuși. De asemenea, uh, se uh, prezintă un argument că există un uh, risc um, legat de faptul că procesarea datelor ar putea să ducă la finanțarea știrilor. Um, dar, de fapt, există site-uri de nișă care pot să fie oferite către segmente înguste de utilizatori cu interese clar uh, de identificabile și um, site-urile generale nu pot să facă acest lucru. Nu putem să um, facem finanțele doar cu um, publicitate contextuală în plus, fără să se colecteze date personale pentru măsurarea performanței uh, publicității, un punct esențial care adesea este ignorat în dezbatere. Um, reclamele țintite contextual nu reprezintă o valoare Uh, mare pentru publicitari. Capacitatea de a face profil al utilizatorilor uh, permite uh, editorilor mai mici să facă o concurență cu platformele integrate online care nu ar fi putut să, care nu fi putut să concureze înainte. Asta pentru că e diferită scala. Pur și simplu volumul de datele permite să um, transmită către public, către public mai larg, care ar putea să Uh, fie receptive la anumite um, tipuri de publicitate. Acest lucru nu se poate face de către micii editori singuri, dar dacă se face un profilaj indirect, poate să existe de exemplu, un, un leverage, un, un element de uh, levier um, asimetric, care permite o concurență mai clară. Instrumentul nostru este unul unic, uh, durează deja de 2 ani, acoperă cam 25% din piață și sperăm că această acoperire să crească în mod însemnat anul acesta. Uh, noi um, estimăm că um, indiferent de creșterea care rămâne, dacă avem 25 acum, ce se întâmplă cu restul de 75% din piață? Ce face? Păi încercăm din greu să acoperim mai mult din piață, dar sunt probleme. Um, pe de o parte, conformitatea cere o dezvăluire a informațiilor din uh, prima fază, adică uh, din primele secunde de mm, accesarea interfețelor pentru utilizatori și acest lucru consideră unii publicitari că merge prea departe și că duce la o interpretare a mm, GDPR care ar fi excesiv de transparentă și care ar putea să ducă la pierderi comerciale pe termen scurt. Companiile acestea așteaptă să vadă dacă încălcările GDPR chiar vor fi sancționate și dacă, așa cum se întâmplă uneori, cerințele care sunt stipulate în legislația Uniunii Europene nu vor fi de fapt aplicate sau vor fi aplicate mm, cu precădere asupra jucătorilor neeuropeni. Pentru a ajunge la o acoperire deplină a pieței și pentru a avea transparență cu privire și uh, o transparență și un control asupra profilingului, așa cum se cere în lege, avem nevoie de două lucruri pentru standardul nostru. În primul rând, trebuie să se facă interpretări armonizate ale conceptelor cheie din CDPRM în întreaga, întreaga Uniune Europeană. Dacă v-ați uitat la modul în care s-a adoptat regulamentul, există Uh, mai multe domenii unde limbajul este vag și se poate interpreta în diferite modalități. Mai multe autorități de protecție a datelor în acest moment își, ori, își uh, uh, actualizează orientările pentru piețe în funcție de dispoziții care au impact asupra publicității digitale și asupra cadrului nostru. De asemenea, esențial ca acolo unde formularea din GDPR nu este clară, Um, autoritățile protecția datelor să um, aibă niște interpretări convenite cu privire la care uh, industria să fie um, încrezătoare, însă nu am văzut uh, până acum neapărat diferențe mari în interpretare, dar încurajăm Bordul European de Protecție a Datelor să conducă un proces armonizat în care să interpreteze armonizat dispozițiile și să nu aștepte autoritățile individuale de protecție a datelor să uh, ajungă să facă acest lucru. Apoi, um, pentru a avea succes pe piață Trebuie să se știe că controlorii de date care, ignorează, care ignoră um, normele europene trebuie să fie sancționate, pentru că um, o um, execuție eficientă uh, va asigura va fi asigurată prin faptul că um, acei actori care nu se conformează să fie uh, eliminați, să fie um, comportamentul să fie eliminat. Solicităm uh, uh, sprijinul acestei comisii în domeniul său de aplicare să ne ajute uh, să realizăm aceste lucruri. Și în încheiere, consumatorii au de ales atunci când vine vorba de profilul um, online în scopuri de publicitate digitală, deși prea multe companii încă mai bagă capul în nisip cu privire la cerințele legii. IAB Europe se implică um, profund să se asigure că consumatorii au de ales în mod uh, însemnat să le respecte opțiunile și să poată să hotărască singur care sunt uh, serviciile online pentru care plătesc și um, pentru care plătesc cu atenție, știind că în fiecare caz uh, drepturile și interesele lor trebuie să fie pe deplin protejate. Mulțumesc uh, pentru oportunitatea de a vă prezenta astăzi poziția noastră. Mulțumim foarte mult! Am încheiat acum uh, primul panel de trei vorbitori și putem trece la discuție. Domnul Arimo este pe listă. Vreau să menționez de asemenea că avem și un reprezentant al uh, Comisiei Europene, domnul Niels Berndt, care e director la DG Just, care a menționat că ar dori să intervină probabil după cel de-al doilea panel, însă dacă doriți să interveniți mai devreme, puteți. Domnule Arimo. Um, frage... Mulțumesc. Întrebarea este mai degrabă pentru comisie. Mulțumesc mult acestor uh, trei invitați pentru prezentările foarte interesante în legătură cu publicitatea online și felul în care sunt protejați consumatorii sau mai exact în legătură cu felul în care sunt informați. Mi se pare că este un domeniu foarte complex. Dacă vorbim de publicitate online, nici eu nu sunt mare priceput în domeniu. Uh, da, mă preocupă uh, și uh, adesea mă întâlnesc cu aceste cookies, cu reclame uh, sau uh, sondaje care îmi cer consimțământul la condițiile de utilizare. Eu sunt jurist și am încercat să le și citesc, dar mi se par de neînțeles. Și, și încă am... Uh, uh, sunt jurist. Uh, și deci se pune întrebarea cum sunt folosite aceste date. Mi se pare că încă e foarte neclar. Pur și simplu fiecare dintre noi face același lucru, bifează și ca să poată avea acces la, la site sau la uh, platformă. Foarte important aici este dacă aceste platforme mari ne îngreunează viața sau ne fac mai ușoară. Dacă există monopol sau poziție dominantă, uh, și cum spunea cineva mai devreme, dacă 80% din publicitatea de, de pe site-urile ziarelor uh, ține de aceste lucruri, adică 80% din ce finanțează de fapt un ziar vine din reclame, din publicitate și 20% din abonamente. 27% din reclamele uh, digitale din cele mai mari uh, state europene vin, aparțin Google și Facebook pentru simplul motiv că acești mari doi giganți dețin de fapt datele. Facebook și uh, Google generează 27% din reclame. Și datele generate de aceste platforme prin ajutorul unui uh, ziar, să spunem, nu sunt puse și la dispoziția actorilor mai mici, jucătorilor mai mici. De aceea, cei mici nu, nu au aceleași posibilități pentru că Google și Facebook uh, pur și simplu țin sub control aceste date deci, întrebarea pentru cei trei și pentru comisie este cum ar trebui gândite regulile noastre europene, astfel încât dominanța celor doi mari actori să nu fie consolidată și mai mult, având în vedere cum finanțăm jurnalismul, pentru că tot am vorbit de ziare. S-a vorbit de jurnalism investigativ care trebuie finanțat altfel și sunt de acord dar dacă Google și Facebook țin pentru ei datele și toate reclamele sunt numai pentru ei, pentru aceste produse nu se mai găsește, nu mai rămâne loc și poate că legiuitorii europeni ar trebui să creeze o posibilitate de a garanta condiții egale și pentru ceilalți jucători, ceilalți actori. Cum facem acest lucru? Noi și Consiliul trebuie să vedem în ce măsură putem să uh, facem acest lucru. Dacă e bine să facem sau să lăsăm totul să se regleze de la sine. Deci, întrebare pentru comisie. Uh, sunteți pe cale să pregătiți ceva, uh, de exemplu, pentru cei care tipăresc ziarele, ca să le, să le asigurăm uh, posibilitatea de a se finanța prin publicitate? Mulțumesc! Collect the questions. Mulțumesc! O să ascultăm întâi mai multe întrebări și apoi o să dăm cuvântul invitațiilor și comisiei, dacă dorește ei să intervină. Urmează doamna Șaldemoze. Mulțumesc foarte mult. Și eu aș dori să vă mulțumesc pentru participarea la această discuție care se referă, pe, se referă la publicitatea digitală. Și eu am încercat să citesc toate textele juridice din domeniu, uh, Eh, și să vedem când mi se oferă acele posibilități de a alege cookie-uri, să văd ce pot să refuz și ce pot să accept. M-am, uitat, m-am ocupat foarte mult de legislația în domeniu, dar nu sunt jurist și, sincer, nu am înțeles ce scriau acolo regulile respective de utilizare. Până la urmă a trebuit să dau click pe accept tot dacă vreau să utilizez eh, site-ul respectiv. Însă, miezul discuției aici ține de, de un alt aspect. Prima prezentare a semnalat o serie de fenomene îngrijorătoare, pentru că vă întrebați dacă, într-adevăr, consumatorii pot beneficia în mod real de drepturile lor și pot asigura respectarea acestor drepturi. Uh, Apoi, în ceea ce privește a doua prezentare, lucruri iarăși îngrijorătoare. Ni se spunea că sunt firme care pot colecta un volum uriaș de informații pentru a crea un profil individual pe utilizator. Și fără acordul nostru, ei pot aduna astfel de informații. De unde și întrebarea mea? Am lucrat la GDPR. În acest context, ce ne-ați putea sfătui să facem? Cum am putea îmbunătăți acest regulament? Ar, ar trebui să-l revizuim? GDPR-ul ar funcționa altfel, mai bine? N-ar fi trebuit să ridicăm ștacheta mai sus de la bun început în materie de protecție? spuneați în același timp că uh, uh, regulile, chiar dacă e jurist, sunt greu de înțeles. Și aici, în această situație, mă aflu și eu. Nu știu cum am putea merge înainte în această legislatură și sub această comisie, pentru că o să ne reorientăm spre GDPR, spre modul în care funcționează și, și spre întăria drepturilor consumatorilor. Dar ce putem face concret pentru a îmbunătăți situația? Mulțumesc uh, foarte mult. Doresc și eu să le mulțumesc uh, celor trei persoane care ne-au vorbit. Am ascultat cu mare interes ce ați avut să ne spuneți, pentru că e o temă care ne preocupă foarte mult, protecția consumatorilor mai precis. E important să, să ne asigurăm că cetățenii pot beneficia de drepturile pe care le au în realitate. Dar am îndoieli în ceea ce, în ceea ce mă privește. Ce înseamnă consimțământ în ultimă instanță? Bun, eu îmi dau consimțământul, dar uh, foarte des nu știu ce accept atunci când îmi dau consimțământul. Mă grăbesc, vreau să văd ceva de pe site-ul, site-ul respectiv și dau click. Asta nu e consimțământ. Consimt să-mi limitez propria libertate în ultimă instanță. Pentru că e în ultimă instanță o restrângere a drepturilor mele personale. Bun, dacă e vorba de informații care sunt uh, utilizate în interes public, atunci spun da, drepturile mele și datele respective sunt uh, utilizate pentru că se efectuează un anumit studiu, de exemplu. Dar eu vreau să știu dacă atunci când îmi dau consimțământul, acest lucru e suficient sau nu pentru a se utiliza date cu caracter privat și a căror utilizare poate să-mi creeze prejudicii. Deci această idee de consimțământ în ultimă instanță, juriștii știu ce înseamnă acest concept, dar în, în lumea virtuală acest consimțământ e un concept care trebuie să fie mult mai bine rafinat. Pentru că trebuie să ne asigurăm că sensul în care îl înțelegem este cel just. Thank you. Um, next. Mulțumim. Urmează doamna Grapini. Mulțumesc, doamna președintă nu o să repet ce au spus colegii, sunt total de acord. Uh, constatăm că sunt foarte multe nelămuriri. Chiar acum probam pe Google la un mesaj și imediat Google îmi cere să dau accept dacă vreau să citesc Uh, anunțându-mă că folosim module cookie sau tehnologii similare și să dau accept. Sigur, acum eu nu o să dau accept, dar lucrul ăsta apare tot timpul. Vorbim de, uh, și foarte bine a prezentat uh, doamna profesor, că la publicitatea digitală trebuie să ne uităm la formă și conținut. Eu cred că manipularea despre care vorbea Asociația Protecției Consumatorilor este mai mult prin formă. De foarte multe ori, Uh, mai ales consumatorii care au un acces mai mic la informații, se ia după forma reclamei, publicității și poate să fie indus în eroare, de fapt să cumpere un produs uh, de la care el avea alte așteptări și s-a trezit că prin această uh, publicitate manipulatorie de fapt cumpără un alt produs și asta ar fi din punctul meu de vedere o înșelăciune pentru că publicitatea trebuie să, res- să reflecte în formă și fond exact calitățile produsului sau serviciului. Nu de multe ori, uh, poate și dumneavoastră ați întâlnit cu siguranță, ne-am rezervat online o cameră la hotel unde e prevăzut, ea arată foarte bine, eu am pățit-o la Strasbourg și când m am dus acolo era cu totul și cu totul altceva. Uh, eu cred că este foarte greu și totuși trebuie să ne gândim, uh, poate Comisia uh, aduce ceva propuneri, să ne gândim și noi ca Parlament, ca și Comisia Pieței Interne și Protecției Consumatorului, cum am putea totuși să evităm aceste manipulări și publicitate înșelătoare. Și vreau să adresez în baza a ceea ce ați prezentat toți, vă mulțumesc mulțumesc foarte mult. O întrebare către comisie, de fapt a fost pusă chiar de doamna profesor. Ehm, există așteptarea mm, să fie, să fie sancționate încălcările GDPR. Eu pun întrebarea, de când avem acest GDPR? Știm noi vreun exemplu că au fost sancționat cineva pentru încălcarea drepturilor noastre de utilizare a ă, datelor personale eu când merg la hotel oriunde în uniunea europeană să știți că îmi face copie după pașaport habar n am ce mai face cu datele mele. Ce știu eu că face? Mie nu mi-a mai cerut niciun acord. Eu n-am semnat acolo folosesc datele doar pentru a vă caza el poate să folosească datele mele și în altceva. Deci eu cred că și aștept un punct de vedere al Comisiei. Trebuie să ne gândim foarte bine, am reglementat, spunea și Cristel, e de ajuns sau nu e de ajuns reglementarea, dar foarte important este cum o aplicăm. Oamenii așteaptă să vadă, e un fals GDPR-ul ăsta sau așa, o... vă mulțumesc foarte mult. Thank you. Mrs. Uh, Sparen. Mulțumim, vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru aceste prezentări extrem de interesante. Această industrie digitală e unul din cele mai uh, productive domenii din lume în prezent. Și realitatea e că sectorul a fost monopolizat de o serie de jucători gigant. Ideea e să se permită și altor uh, furnizori de servicii accesul la această piață, care să ofere altfel de servicii și care să fie mai transparenți, să protejeze mai bine intimitatea persoanelor. Dar cum putem asigura condiții echitabile pentru aceste startup-uri când deja coloșii din domeniu au colectat atât de multe date? Apoi, există o serie de îngrijorări în legătură cu subiectivitatea pe criterii de gen. De exemplu, poți, dacă știi că o persoană e însărcinată, poți câștiga bani suplimentari ca firmă de publicitate. Și sarcina e o chestiune care ține de intimitatea personală, așa că unde am putea trage o linie roșie clară și putem spune că impactul asupra femeilor e chiar mai mare. Doamna Tun, mulțumesc foarte mult. Sunt pe deplin de acord cu ce a spus dumneavoastră în legătură cu acest consimțământ și în legătură cu acele texte care sunt uh, total incomprehensibile, că e jurist, că nu e jurist. Ce vreau să vă întreb eu însă? Vorbeam de procedurile de vizare a anumitor persoane și spuneați că această vizare se poate face și în limitele legii. Acum nu știu dacă ce spune science fiction sau realitate, dar mulți spun că au fost interceptați, nu interceptați de serviciile secrete sau cine știe, ci de Google sau de, utiliză, de, de uh, uh, prestatori similari de servicii care vizează în funcție de ceea ce spun ei și primesc apoi uh, reclame care se bazează pe conținutul unei conversații pe care eu au avut-o cu altcineva. Și vreau să vă întreb dacă se poate întâmpla așa ceva sau e, e doar paranoia? E ceva de luat în serios sau nu? Vă mulțumesc. Mulțumim. Domnul Schwab? Totdeauna trebuie să identificăm întrebarea fundamentală. Este sau nu o piață pentru așa ceva? Din nefericire, nu vorbim de o piață deschisă cu mai mulți jucători, vorbim de o situație de monopol unde un colos poate colecta, un colos sau doi poate colecta un volum uriaș de date. Asta înseamnă distorsionarea pieței. Consumatorii, practic, sunt cei care oferă aceste date companiilor. Asta se întâmplă. Nu, problema reală e că există concentrare, că există situație de monopol. Ce putem să facem? Cum putem asigura respectarea drepturilor existente? E aceeași întrebare în atât de multe domenii. Ce ar putea face Comisia pentru a asigura aplicarea acestor uh, elemente juridice? Și domnul Gozi. Mulțumesc foarte mult și eu vreau să le mulțumesc uh, experților. S-a vorbit de consimțământul avizat și apoi de cât de bine este cunoscut uh, GDPR-ul de către populație. Ce măsuri se, fa, se iau pentru a sensibiliza publicul în legătură cu aceste drepturi? S-a spus că nu se cunosc aceste lucruri. Apoi, tarifele neloiale. Sunt categorii vulnerabile și ce putem face? E nevoie de noi reguli la nivel european? Vine Comisia Europeană cu noi propuneri de lege? Sau e vorba de a aplica mai bine regulile pe care le avem deja? mai ales în ceea ce îi privește pe consumatorii deosebit de vulnerabili. Apoi, după cum spunea și domnul Schwab, în ultimă instanță aici e vorba de a aplica ce există. S-a spus că la nivelul autorităților generale se interpretează în mod diferit normele de aplicare ale regulamentului GDPR. Eu am senzația că problema asta e gravă pentru că ar putea fi un impediment în direcția creierului piețe cu adevărat unice. Și atunci, e nevoie de reguli mai stricte? Prin urmare, e nevoie de noi inițiative legislative sau nu? Punerea în practică e cea care ne omoară. Mm, și ar trebui să îmbunătățim aplicarea legislației existente și aici mă gândesc în principal la GDPR. Mulțumim. Acum dau cuvântul invitaților. V-aș ruga însă, dacă se poate, să nu depășiți 3 eh, minute, pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție. Feel free to start whoever wants. And at... Cine dorește și cu orice întrebare puteți începe. Uh, thank you very much uh, for... Mulțumesc pentru întrebările excelente. Voi încerca să mă refer la 3-4 puncte esențiale, în total sunt vreo 8. Prima întrebare s-a referit la relația dintre platformă și industria știrilor. Cred că e o întrebare foarte importantă care a fost repetată și în alte întrebări în legătură cu dominanța pe uh, piață și așa mai departe. Cred că e important, am vorbit de legislația privind protecția datelor și consumatorilor și trebuie să vorbim și despre concurență pentru că înțeleg că Comisia Europeană în anul care urmează se va ocupa mult de acest lucru. Eu aș vrea să spun următorul lucru. În acel context, când e vorba de media, să nu ținem seama numai de puterea economică, ci și de influența, puterea de a influența uh, opinia publică. În legătură cu a doua întrebare, dacă putem exercita aceste drepturi, vreau să spun că Uh, în GDPR sunt multe drepturi bine ancorate, dar ca drepturile să fie active, oamenii trebuie să poată alege și asta ne aduce înapoi la prima întrebare și cred că o prioritate foarte mare e cum să creăm această posibilitate de a alege reală. Cred de asemenea că trebuie să înțelegem că GDPR, deși e un instrument foarte important, nu poate rezolva toate problemele de pe piața digitală Uh, trebuie să ne uităm la interacțiunile cu dreptul concurenței și al consumatorilor. E un lucru foarte important pentru că GDPR nu a fost gândit uh, pentru a se ocupa de manipulările online. Acolo e vorba de mm, publicitate înșelătoare. Următoarea întrebare, a treia, a fost în legătură cu consimțământul și iarăși a apărut problema de depășirii uh, sau înțelegerii uh, consecințelor consimțământului. Sunt perfect de acord. Pentru ca consimțământul să fie real, trebuie să existe o alegere. Și dacă și consumatorii nu au întotdeauna de ales, mai ales în cazul unor jucători dominanți. Cu aceștia uneori e foarte greu să alegi parțial pentru că nu e de ales între mai multe opțiuni, parțial pentru că arhitecturile sunt gândite în așa fel încât să manipuleze alegerile. O altă întrebare. Sancțiunile. Uh, GDPR prevede sancțiuni și, cum spuneau colegii, până la urmă, cheia e să aplicăm legislația. Dar uh, să zicem că eu cumpăr un televizor inteligent și nu sunt informat de legislația privind protecția datelor, s-ar putea să am căi de atac uh, conform uh, legislației privind protecția datelor, astfel încât datele mele să nu fie prelucrate pe mai departe. Dar eu tot rămân cu acel televizor inteligent. De aceea e nevoie de interacțiune între protecția, legislația privind protecția datelor și legislația pentru protecția consumatorilor. Apoi, cum se creează condiții echitabile pentru toți? Și, am, și aș saluta și întrebarea despre dezechilibrul de gen, pentru că am văzut acest lucru că există nu doar discriminare, ci că, de exemplu, pe Facebook se consolidează anumite stereotipuri. Uh, produsele de frum frumusețare sunt pentru femei, uh, reclamele la mașini sunt pentru bărbați. Încercăm să ne îndepărtăm de modelele acestea și în mediul uh, online digital. S-a pus și o întrebare despre supraveghere, un subiect foarte important. Eu, ca cercetător, aș spune că avem nevoie de date pentru a vedea ce se întâmplă în aceste situații, pentru că e foarte neclar și multe uh, date sunt protejate de secrete comerciale. Deci, pur și simplu, acum habar nu am. Avem o echipă de cercetători care sunt antrenați, uh, instruiți să uh, afle aceste lucruri, dar au nevoie de acces la date. Apoi, în legătură cu concentrarea pieței, într-adevăr e o chestiune esențială la care trebuie să găsim un răspuns. Și ultima întrebare în legătură cu cum să avem mai multă conștientizare în legătură cu rolul uh, media. Și majoritatea oamenilor trebuie spus să află despre GDPR din uh, media, din presă. Cu atât mai importantă este o presă independentă. Mulțumesc! Very briefly, um... Foarte pe scurt, uh, ceva legat de um, condițiile echitabile pentru toți. Accesul la date cred că nu e suficient pe această piață. Nu o să combatem concentrarea datelor cu mai multă concentrare pe schimbul de date, partajarea de date. Aici, pentru Google și Facebook, trebuie să tăiem accesul la date inițial și am avut mecanismul. Dacă ne uităm la GDPR și la aplicarea lui, GDPR e complet nefolosit, subfolosit. Există acolo competențe pentru autoritățile de protecție a datelor pentru a preîntâmpina sau împiedica permanent culegerea și prelucrarea anumitor categorii de date, dar nicio autoritate n-a folosit această competență. Dreptul concurenței, iarăși, poate să joace un rol extrem de important. Dacă ne uităm specific la ideea combinării datelor, dacă ne uităm uh, la ce folosesc Google și Facebook, folosesc datele lor sau ale utilizatorilor lor și le combină cu datele da, de la terți. De exemplu, uh, urmează o fuziune între Google și Fitbit. Dacă Fitbit poate să combine datele offline despre sănătatea cuiva cu toate datele online pe care le au cu ajutorul uh, Google și chiar dacă vă spun că nu le vor folosi pentru publicitate, la fel ni s-a spus și când s-a cumpărat uh, WhatsApp de către Facebook. Au spus că nu o să fuzioneze conturile. Deci cred că aici Comisia Europeană uh, cum spunea și domnul Schwab, ar trebui să înceapă să analizeze probleme. Poate o fac deja, dar problema aceasta a combinării datelor. Cum poate combinarea de date să ducă la efecte anticoncurențiale? și un cuvânt și despre consimțământ. Sunt perfect de acord, consimțământul nu e soluția universală, însă consimțământul trebuie să fie înțeles în legătură cu diferite principii pe care le avem în DGPR, minimizarea datelor, uh, respectarea intimității, limitarea în funcție de scop, toate acestea trebuie respectate, deci să nu fie uh, ocolite cu ajutorul consimțământului sau acordului. Iarăși, dreptul uh, protecției uh, datelor uh, e foarte important atunci când uh, consimțământul prin tehnici agresive și am at- mi s-a atras atenția că există o anchetă în Italia împotriva Facebook în legătură cu felul în care au obținut consimțământul consumatorului. Deci cred că, pe de o parte, trebuie să insistăm mult pe aplicarea legii, adică protecție da- a datelor concurență și uh, protecția consumatorilor, dar apoi să vedem și care sunt alte măsuri de reglementare pe care le putem folosi. Și aici important ar fi să înțelegem că atât aplicarea cât și reglementarea se pot completa. Uh, aplicarea vine expost, pe când reglementarea poate să vine ceva să anticipeze. Avem multe experiențe. Dacă ne uităm la dreptul consumatorilor, deja am inclus acolo uh, multe condiții uh, neloiale, care întotdeauna sunt neloiale sau abuzive, practici comerciale abuzive, care nu mai trebuie analizate, cântărite, sunt ca atare pentru că spune legea că sunt. Deci trebuie să vedem cum putem îmbina aceste două lucruri. Mulțumesc! I'll just be very brief. I didn't take it. Voi fi foarte succintă pentru că n-am luat notițe așa de bune ca vorbitorii. O să mă refer la câteva lucruri care s-au uh, repetat în mai multe întrebări. O să încep prin faptul că M-a marcat observația că o publicitatea digitală este o activitate nereglementată, pentru că nu cred că așa stau lucrurile. Dacă ne uităm la cât este de complex și de cuprinzător GDPR și avem și legislație națională, aș putea spune că prioritățile nu sunt neapărat modificarea GDPR, ci aplicarea acestuia. Și, până la urmă, noi asta vrem să facem și o armonizare a regulamentului. Asta își propunea. Înainte, spuneam că e un regulament cu formularea unei uh, directive. Așa s-a spus și acum cam vedem efectele. Uh, sigur, s-au mai adus lămuriri și în cauze în instanță, însă, până la urmă, tot uh, armonizarea este importantă. Standardul nostru încearcă uh, o standardizare în comunicarea cu consumatorii și asta ar putea să ducă la o educare astfel încât utilizatorii să înțeleagă mai bine, din ce în ce mai bine, la ce consimt. Și încercăm să încurajăm și o situație de concurență echitabilă și mai multe opțiuni pentru utilizatori. Este important, mai ales pentru editorii mai mici, să uh, știe că pot să fac um, condiționat uh, accesul la conținut de um, consimțământul utilizatorilor. Oamenii nu pot să plătească pentru tot, nu putem să ne așteptăm acest lucru. Nici uh, microplățile nu sunt un, um, o perspectivă foarte bună. Nu vrem să ajungem la o societate cu două niveluri în termen de acces la informație. Până la urmă, deja avem niște uh, lucruri care sunt ilegale, conceperea manipulatoare, acele dark patterns, tipare întunecate. Acestea e clar că sunt uh, în afara legii. Apoi, informațiile cu privire la sarcină reprezintă sar, uh, informații cu privire la sănătate, iar acestea um, duc la un um, standard mai ridicat de consimțământ, consimțământ explicit. Și apoi a fost un apel mediul online nu trebuie să fie un loc în care să obții uh, servicii și conținut uh, valoros pe gratis. Trebuie să găsim undeva un uh, echilibru și dacă aplici regulile cum trebuie la partea de consimțământ, pare să fie o cale bună de la care să plecăm. Mulțumesc. Domnul Bente la comisie vrea să intervină. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să mă refer la trei chestiuni diferite menționate în uh, dezbatere. În primul rând, acești giganți din piața digitală uh, în uh, concurență cu startup-urile care vor să intre pe piață. Este un aspect la care se va uita Comisia. Este una care clar împiedică un nivel de concurență echitabil și inovarea. Apoi avem un uh, regulament în ceea ce privește platformele. Acesta a reprezentat un uh, prim pas, însă Comisia vrea să meargă și mai departe, iar în um, activitatea Europa corespunzătoare pentru um, era digitală, Comisia va veni cu un act privind serviciile digitale până la finul acestui an, astfel încât să existe un ecosistem mai corect, mai fiabil, mai ales pentru întreprinderile mici, lucru care să se expliciteze în acest act. În acest sens o să facem o consultare publică um, care se va desfășura în primăvară. Este un domeniu foarte important la care lucrăm și um, pentru care vom veni cu o propunere până la finele anului. Apoi, în ceea ce privește protecția datelor, pentru că, sigur, se pune problema cum uh, se implică um, consumatorii în lumea online. Aceste lucruri se reglementează în GDPR regulamentul în acest moment este suficient de eficient, consimțământul dat de utilizator este valabil, Comisia i s-a cerut să pregătească un uh, raport uh, privind funcționarea GDPR pe care îl pregătim în acest moment, îl vom prezenta în prima jumătate a anului, tocmai ca să ne uităm la acest lucru, dacă normele actuale sunt suficiente sau dacă până la urmă ce lipsește executarea uh, corespunzătoare sau dacă trebuie să mai lucrăm la norme. Apoi, în ceea ce privește legislația privind politice pentru consumatori. Sigur, modul în care trăiesc consumatorii în era digi- digitală, păi există multe avantaje, multe oportunități, dar dincolo de protecția datelor se mai pune și problema echității, dacă e să numim așa. În sensul că vrem să vedem dacă Ehm, de exemplu, am avut directiva privind practice noiale și directiva privind drepturile consumatorilor. Mai sunt ele potrivite în această lume online în care operează din ce în ce mai mult consumatorii? Și apoi aș dori să menționez că deja în uh, cadrul actual se propun câteva mm, Uh, instrumente bune și uh, tocmai uh, s-au mai făcut modificări. În directiva privind practice anuale tocmai a fost um, revizuită și sunt acolo niște dispoziții foarte importante care ne permit să aprofundăm acest lucru. În acest moment sunt în curs de transpunere în statele membre și trebuie să vedem încă o dată dacă aceste norme în ceea ce privește toate căutorii, ierarhizare și așa mai departe tratează problema asta dacă trebuie să mergem și mai departe. Și, în sfârșit, la executare, dar um, avem și regulamentul privind cooperarea în domeniul uh, protecției consumatorilor, revizuit și el de recent și permite acum sancțiuni mai aprige pentru a, activitățile de aplicare a legii. Sunt foarte interesat de ce va spune și colega mea. Avem așadar competențe mai mari pentru autoritățile naționale, dar sigur întrebarea se, se, care se pune este cât își vor folosi aceste um, competențe uh, pentru a um, executa corespunzător aceste legislații. Mulțumesc! Cu aceasta încheiem primul panel și, sigur, o să trecem direct la cel de-al doilea, în care privim uh, problema dintr-o perspectivă un pic diferită. Încercăm să răspundem la întrebarea dacă consumatorii, mai ales uh, uh, grupurile vulnerabile, sunt protejate de titlurile înșelătoare. În primul rând o să avem pe Rusana Ducato, care este uh, cercetător la UCL um, Louvain și la Universitatea San Luis din Bruxelles. Aveți 10 minute. Mulțumesc foarte mult. Just emerging in the context of online uh, influencer marketing. Mulțumesc. Am să mă refer la aceste practici comerciale de influențare cu accentul pe obligațiile sociale a factorilor de influențare de pe rețelele sociale. Da, președinte, roagă vorbitoarea să vorbească mai uh, lent puțin. Am să prezint aceste practici de influențare a rețelelor sociale, evidențiind faptul că legislația actuală poate răspunde la provocările cu care ne, ne confruntăm, am să mă refer însă la o serie de cazuri din uh, jurisprudența italiană și germană și există și o serie de informații din Suedia. Deci când există obligația de a face această dezvăluire și când există această obligație, cum se dezvăluie date respectivă și ține consumatorul vulnerabil. Și apoi am să mă refer la o serie de provocări actuale mai ales în ceea ce privește forma pe care o ia această dezvăluire de date. Factorii de influențare. Aceste practici sunt caracterizate de crearea și diseminarea de conținuturi care provin de la sponsori cu ajutorul unor agenți de influențare. Îi cunoașteți și aceste persoane sunt uh, noile celebrități online – Această activitate, sigur, nu este interzisă a priori prin lege, dar poate contraveni cadrului juridic atunci când este, de fapt, publicitate deghizată. Și asta se întâmplă atunci când scopul publicitar nu este imediat recognoscibil. Apar tot felul de clipuri video sau mesaje care ar fi, practic, din experiența de zi cu zi a factorului de influențare, influențatorului. Ce putem spune despre cadrul legislativ existent? Există o serie de norme aplicabile. Avem directiva privind practicile comerciale neloiale și directiva privind comerțul online, după cum vedeți în imagine. Astea, aceste legi spun că un comerciant trebuie să-și dezvăluie practicile comerciale și obiectivul comercial dacă contextul nu este suficient din acest punct de vedere. Deci e o obligație de transparență și sunt norme care s-au aplicat la nivel național pentru acești formatori de opinie. obligația de a dezvălui intențiile cu caracter comercial uh, apar, această obligație apare în momentul în care obiectivul respectiv nu este absolut evident din context. O asociație italiană a identificat că există această obligație de a dezvălui caracterul comercial al unei acțiuni atunci când persoana respectivă este plătită de sponsor, deci când există un contract între producător și persoana respectivă, acest influențator, sau când influențatorul primește cadouri de la sponsor. Deci, pe piață, prin urmare, există o anumită opacitate care poate să-i deruteze pe consumatori. Și de aceea există această obligație de dezvăluire a intențiilor comerciale. Există o hotărâre din 2018 în acest sens. E vorba de un caz de pe Instagram și în Germania, în Hagen, s-a dat o hotărâre în 2017. În aprilie 2019, un tribunal din München a spus că în cazul pe care l-au judecat ei, deși influențatorul opera cu intenții comerciale, nu avea datoria de a dezvălui această intenție pentru că conținutul era suficient pentru a reliefa acest lucru. Și explicația tribunalului spune că ei au plecat de la premiza contestată de alți juriști că utilizatorii țin la propria intimitate și vor să-și o protejeze. Și atunci, dacă un influențator decide să aibă un profil accesibil tuturor, face acest lucru pentru că nu vrea să utilizeze acest profil doar în scop personal. Influențatorul avea foarte multe persoane care îl urmăreau pe, pe rețeaua socială. Nu erau prieteni personal, sub nicio formă. Deci, ideea era că publicul știe foarte bine că acest pub, profil public al influențatorului are un scop uh, comercial, iar tânăra generație știe foarte bine aceste lucruri. Și asta ne duce la o întrebare interesantă. Cine e consumatorul vulnerabil pe această piață a influențatorilor de opinie? Pentru că tribunalul de la München According to the court, minors are digital native. A spus că minorii au crescut cu aceste rețele sociale și cunosc foarte bine realitatea. Eh, alte autorități nu au fost de acord. Eh, vă, vă spuneam eh, care a fost hotărârea tribunalului din 2018 din Italia și a spus că vulnerabilitatea utilizatorilor e structurală e integrală. Și atunci acești prieteni uh, care te urmăresc pe, pe internet trebuie să beneficieze de măsuri de protecție la rândul lor. Bun, legislația nu îți spune în ce condiții trebuie să se dezvăle această intenție publicitară, însă există exemple de bună practică care ar putea să ne inspire. utilizarea hashtagului publicitate sau advertising, reliefarea numelui sponsorului, și introducerea acestui hashtag publicitate la începutul postării și nu într-o listă nesfârșită la final undeva. Există un consens relativ general printre juriști în sensul că nu există o deficiență de ordin juridic. Mai precis, cadrul juridic actual poate răspunde la provocările cu care ne confruntăm, însă există incertitudini atunci când e vorba de aplicarea concretă a acestor dispoziții și, după cum spuneau și vorbitorii anteriori, uh, E nevoie de un plus de claritate. Cine e util, consumul, consumatorul vulnerabil în acest context? Apoi, în ce formă ar trebui să se facă această dezvăluire a intenției? Hashtagul publicitate ar fi o metodă clară de a semnala clar intenția de a face reclamă. Însă, sunt aceste hashtaguri suficiente? pentru că asigurăm un rol informativ, un instrument, hashtag-ul, care are scopul de a crea linkuri între conținuturi diferite. Dar chiar dacă un astfel de hashtag ar funcționa, trebuie să ne asigurăm că funcționează în mod eficient. Între Facebook și un uh, clip de pe YouTube, uh, impactul diferă. Și din acest punct de vedere, uh, norme de aplicare ar prinde foarte, foarte bine. Deci în ce formă să se facă dezvăluirea intenției, în funcție de conținut și în funcție de natura mediului, a rețelei sociale utilizate. Trebuie să vedem în ce mod se formulează astfel de recomandări. Cred că ar trebui să alegem o abordare axată pe individ, și eficiența acestor dezvăluiri trebuie să fie măsurate în materie de impact la nivelul utilizatorilor și apoi analizate într-o dezbatere mai largă. O altă provocare la care trebuie să răspundem este aceea că e nevoie să luăm măsuri suplimentare de educare a acestor factori de influențare a influențatorilor înșiși, pentru că ei trebuie să-și cunoască obligațiile care le revin în baza în temeiul legii și trebuie să vizăm nu doar pe influențatorii majori, ci și pe cei de nivel mediu. Deci, ce informații se pot oferi, când și cum? Toate aceste întrebări trebuie să-și găsească un răspuns pentru că sunt importante. Și apoi proverbialul elefant din cameră. Care e rolul platformei pe care se publică conținutul? N-ar trebui să există obligația de a concepe interfața într-o astfel de manieră încât influențatorii să fie siliți să respecte normele juridice în vigoare. Acestea au fost doar câteva sugestii, dacă doriți niște repere bibliografice. Sunt uh, unele ne aparțin, dar fac această dezvăluire că suntem și noi autorii titlurilor din listă. Urmează Justina Raițite, care lucrează la Alianța Europeană pentru Standarde Publicitare. Vă rog. Uh, Mulțumesc, doamna președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Mă bucur foarte tare că sunt astăzi aici pentru această discuție despre un subiect care e foarte importantă și pentru consumatorii și pentru firmele europene. Noi la EASA, uh, organismul pentru standarde în publicitate, lucrăm din greu ca să ne asigurăm că conținutul tuturor reclamelor sunt, uh, este legal, uh, cinstit și rezonabil și sperăm că Astăzi o să uh, vă conving în această prezentare despre ce facem și care sunt provocările pe care le întâmpinăm. Pe scurt, mai întâi suntem o rețea de 27 de uh, organisme de autoreglementare din uh, toată Europa care au propria, datoria proprie impusă de a reglementa activitățile unor um, activite, um, firme de, uh, de publicitate. Este vorba de uh, editori, uh, me, media și um, agenții de publicitate care trebuie să respecte principii de bază care apoi au dat mandat autorității de autoreglementare care să verifice aplicarea principiilor prin diferite reguli și proceduri și ne bucurăm că autoreglementarea și uh, publicitatea acoperită de acestea au ajuns acum la 96% din populația europeană, dar nu ne putem opri aici. Vrem să ajungem la 100%, dar nu numai, ci și să adoptăm un nou format pentru uh, publicitate și pentru uh, ecosistemul publicității dar să vedem cum funcționează autoreglementarea și un sistem cuprinzător pe care o să vi-l prezint astăzi. Antevorbitorii, precum și membrii Parlamentului, au vorbit despre faptul că aplicarea legislației este cheie, deci nu doar dezvoltarea obiectivului e esențială, ci și toți actorii, toți cei implicați și apoi Uh, competențele pentru un organism uh, de autoreglementare care se ocupă nu doar de plângerile consumatorilor, ci și monitorizează reclamele și uh, atacă eventualele probleme de neconformitate. Deci ne ocupăm de 50 și 60 de, între 60 de mii, 50 și 60 de mii de plângeri, supraveghem uh, foarte multe uh, reclame și practic încercăm să vedem care sunt problemele sistemice de neconformitate. Uh, în acest ecosistem. Bineînțeles că nu e vorba doar de ce, industrie, de, ci și de jurii independente, de proceduri obiective și de sancționare. Și dacă e nevoie, uh, intervenim și la autoritățile juridice ca să ne ajute în cazurile unde sunt încălcările cele mai grave și uh, probleme de neconformitate foarte grave. Și, bineînțeles, ne ocupăm și de prevenție, pentru că încercăm să ne asigurăm că fiecare consumator de publicitate european Uh, primește produse care respectă codurile și reglementările existente. Așadar, rolul nostru este să oferim programe de instruire, de formare și uh, instrumente exante, cum ar fi copy advice, ca să ne asigurăm că ceea ce se produce deja respectă regulile și standardele pe care le-am stabilit. Iar pentru a face acest lucru, așa cum spuneam, oferim consiliere industriei. Vă amintiți numărul de membri avem între până la 60.000 de plângeri din partea consumatorilor, mai vin și 90.000 uh, de uh, recomandări uh, făcute industriei ca să ne asigurăm că reclamele sunt bune pentru a ajunge la consumatori, înainte să ajungă la consumatori. Deci rolul nostru e asta, e să ne asigurăm că această dezvoltare se face și la nivel național și totul se face în mod coerent și cu evoluțiile de pe piață și respectă așteptările și ale consumatorilor și ale autorităților de reglementare. În plus, avem un mecanism transfrontalier de um, uh, adresare de plângeri. Oriunde ar fi un consumator poate să se uh, plângă la autoritatea sa, poate obține uh, măsurile necesare. Oferim și bune practici ca să arătăm cum încercăm să uh, menținem standardele în uh, pas cu evoluțiile tehnologice. Ne bucurăm că autoreglementarea înseamnă aplicarea tuturor. Vă rog să vorbiți puțin mai rar. Da, dacă vorbim despre politici, încercăm să ne asigurăm că toate instrumentele disponibile și pentru dezvoltarea codului de bună aplicare și de prevenție deja sunt stabilite în reglementările existente europene și naționale. Prin urmare, salutăm călduros cadrul juridic existent, revizuit recent, directiva privind serviciile um, media și audiovizuale care încurajează co- și autoreglementarea. Și EASA, bineînțeles, oferă și proiecte și servicii care să garanteze că conformitatea este structural integrată în piață. Dacă ne uităm uh, la comunicările privind marketingul digital, subiectul de astăzi, avem deja mai mult de 10 ani de um, bune practici privind comunicare care ne arată că aceste comunicări privind piața digitală sunt uh, unele ce trebuie să respecte toate uh, reglementările existente și aplicate și de media până acum și ca să vedeți cum a evoluat situația și cum au reacționat consumatorii la evoluțiile pe care le-au văzut, iată numărul de plângeri, care în 2008 era de 13% din toate plângerile legate de comunicările legate de marketingul digital, pe când anul trecut, acum 2 ani, aveam peste 45% din toate uh, plângerile consumatorilor legate de publicitatea digitală și uh, gestionate de sistemele noastre de autoreglementare. Și în ciuda acestor lucruri și având în vedere că sunt uh, noi forțe pe piață, noi tehnologii, am constatat că e nevoie să creăm și orientări în plus în legătură cu marketingul cu ajutorul influențatorilor. Deci am publicat recomandări uh, Uh, privind acest tip de marketing ca să ne asigurăm că aceste orientări sunt implementate la nivel național, adică autoritățile, organismele de autoreglementare iau orientările, documentele respective și le aplică la propriile piețe, se asigură că pro- actorii de pe piețele lor sunt bine informați despre felul în care aceste standarde trebuie aplicate. Standardele însă nu vin doar de la noi, ca rezultat al datoririi noastre de reglementare, ci vin chiar din piață, pentru că uh, mărcile înțeleg că reputația lor e în joc și că încrederea în publicitate care a scăzut în ultimii ani înseamnă că transparența legată de marketingul pe bază de influențatori este cheie atunci când își promovează uh, produsele și de aceea e un subiect foarte important și pentru ei. Uh, iar în legătură cu regulile propriu-zise, așa cum spuneau și antevorbitorii, de fapt e foarte simplu. Când o postare de influențare e în schi- făcută în schimbul unei plăți de vreun fel, un cadou, o călătorie sau plată uh, și e sub controlul mărcii care spune scrieți o revizuire aici, o părere și Uh, postați sub un anumit hashtag, atunci avem un standard de control și trebuie identificate acestea ca comunicări de marketing. Este un, uh, o cerință absolută în toate codurile europene și naționale și um, folosită de toate organizațiile noastre. Transparența însă marketingul pe bază de influențatori e numai primul pas și nu o să vorbesc de toate regulile aplicabile, însă, cum spuneau și antevorbitorii, dezvăluirea intențiilor, uh, nu doar pentru reclamă în general, ci și în legătură cu uh, uh, context. Pentru că hashtag advertising va fi înțeles ușor în, în țările unde se vorbește engleză, dar ce facem cu alte țări? Trebuie adaptat. Apoi mai sunt și alte reguli dacă influențatorii promovează alcool, jocurile de noroc, lucruri foarte reglementate, există alte reguli și acolo trebuie respectate aceste alte reguli. Și iată exemple de cazuri de marketing de influențator unde transparența în sine există. De exemplu, în acest, uh, această postare unde vedeți uh, hashtag uh, reclamă, sponsor, parteneriat, însă acelea sunt pe locul 17, 18 și 19 după multe alte hashtag-uri folosite de influențatori. Deci tipul acesta de dezvăluire a intențiilor nu e suficientă, e neconformă. În schimb, Aici nu avem nici măcar un hashtag, dar o frază foarte clară folosită de influențator apare acolo în primul rând din postare și spune că e acolo un parteneriat remunerat cu o anumită marcă genul acesta de dezvăluire e ce primul lucru pe care vede consumatorul și de ce e suficient. Un alt caz interesant, uh, vizarea necorespunzătoare. Vedeți aici un exemplu din Italia. Influențatorul și-a folosit uh, copiii pentru a promova dulciuri care nu sunt de fapt bune pentru copii și bineînțeles că trebuie să fim protejați de astfel de influențe dăunătoare. Și bineînțeles, chiar dacă influențatorul a pus acolo un fel de avertisment uh, ciudat care spune că poza e numai pentru scopuri ilustrative, e clar că mesajul dat de fotografie e foarte clar și că trebuia dată jos imediat. Și un ultim exemplu care apelează la o categorie foarte importantă la care m-aș referi, tinerii. Produse promovate de influențatori care includ diferite produse de înfrumusețare sau de uh, sănătate. Și iarăși aici avem hashtag ad foarte clar, dar de fapt se, folosește, se folosesc anumite pretenții legate de sănătate, de pierderea de greutate, uh, foarte um, dăunătoare și um, autoritatea din Regatul Unit, care face parte din rețeaua noastră, a catalogat-o ca atare. Deci trebuie să înțelegem piața mai bine și o să dăm câteva exemple. În 2017, când în Franța, uh, membrul nostru de acolo a început a început să analizeze postările de influențare, a constatat că există date care arătau că 74% din postările de pe Instagram care păreau să fie comerciale nu indicau acest lucru. Dar ce s-a întâmplat atunci? un program cuprinzător de instruire, de campanii de sensibilizare pentru industrie, pentru uh, um, cei care fac reclamă și pentru influențatori și agențiile lor. Și în 2017 s-a repetat uh, măsurătoarea și după aceste programe numărul a scăzut la 12%. Bineînțeles, 33% din uh, anunțuri încă trebuiau să fie mai explicite, mai clare, însă iarăși tendința e foarte încurajatoare. La fel s-a întâmplat în Italia, unde au, organismul nostru de autoreglementare menționat și mai devreme a menționat o creștere majoră a numărului postărilor de pe Instagram care sunt acum etichetate și aici influențatorii uh, de fapt, organismul de autoreglementare a început să-i includă ca membri pe influențatori, tocmai pentru a-i face să devină membri și ambasadori ai clauzelor de autoreglementare. Și, în încheiere, câteva cuvinte despre provocările legate de acești influențatori. Un ecosistem în creștere constantă, tot mai mulți influențatori care trebuie educați educați cum să influențeze responsabil și noile soluții tehnologice ar trebui menționate, cum ar fi realitatea uh, augmentată care uneori uh, nu ne mai permite să știm exact uh, ce e înșelător, din ce imagini putem să avem încredere sau nu. Și nu în ultimul rând, bineînțeles, avem și o nouă tendință, uh, influențatori virtuali, imagini generate 100% de calculator, prezentate ca oameni care interacționează cu audiențe reale, și deja uh, am văzut că pot induce în eroare consumatorii. Vrem să spunem toate aceste probleme sunt acoperite deja de regulile generale aplicabile pentru toate comunicările de marketing și uh, de influența, pentru influențatori, însă ar putea și să fie analizate și mai mult, mai ales dacă ne uităm la uh, influențatorii virtuali principali care uh, Uh, pun probleme și despre, uh, legate de imaginea de sine, uh, mm, siguranță, stil de viață și așa mai departe. Și ceva interesant când vorbeam de acest subiect aproape la fel în decembrie și am menționat cifrele pentru influențatorii virtuali și pentru că l-am actualizat pentru astăzi, am văzut că de fapt cifrele de persoane care urmăresc au crescut cu 70-80% pentru influențatorii virtuali. Ceva la care să vă gândiți uh, atunci când e vorba de uh, audiența și interesul consumatorilor. Și în încheiere vreau să spun că doar autoritățile noastre de autoreglementare folosesc toate noile tehnologii încercând să înțeleagă mai bine acest volum foarte mare de uh, nevoi și uh, marketing de influențator. Există deja um, tehnologia avatar și inteligența artificială care ne ajută să urmărim consumatorii oriunde merg ei în ceea ce privește tehnologiile și să încercăm să venim cu um, publicitate responsabilă. Mulțumesc pentru timp, îmi pare rău că am depășit și vă aștept întrebările. Thank you. So finally on Mulțumim. În sfârșit, în acest al doilea panel, o avem pe doamna Sara Walber, care este consilier juridic pe afaceri internaționale la Agenția Suedeză pentru Consumatori. Vă rugăm să vă încadrați în timp și să nu vorbiți prea repede. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Stimați membrii Parlamentului European, stimate doamne, stimați domni, bună ziua! Aș dori în primul rând să mulțumesc Comisiei IMCO pentru invitația de a participa la această discuție în panel pe parcursul intervenției mele de astăzi mă voi concentra pe experiența Agenției uh, Suedeze pentru Protecția Consumatorilor, inclusiv jurisprudența suedeză în um, aplicarea legislației de resort. Noi vrem să ne asigurăm de protecția consumatorilor și că, um, consuma, că producătorii um, respectă legislația. Noi putem să ajungem și în instanță atunci când e nevoie în acțiuni. Marketingul digital deghizat, mai ales prin influențatori pe social media, este una dintre prioritățile noastre de vârf. De mai mulți ani ne ocupăm de acest lucru și am luat mai multe măsuri de până în aplicarea legii. De curând am actualizat orientările privind um, media sociale și marketingul acolo, iar pe ultimele luni am avut mai multe um, hotărâri pronunțate de instanțe um, în, pronunțate de către instanțele suedeze. Marketingul prin influențări a crescut și acest lucru a dus la revizuirea mai multor chestiuni juridice. Ce înseamnă publicitate, marketing, comercializare? Cum putem să identificăm corespunzător un mesaj de marketing și cine răspunde de marketing? Întrebări esențiale în ultimele cauze în instanță, precum și în orientările noastre. Înainte să tratăm aceste chestiuni fundamentale, aș dori să subliniez câteva chestii esențiale legate de acest marketing cu influențator, așa cum le-a menționat uh, instanța suedeză. După cum știm cu toții, marketingul prin influențatori reprezintă o modalitate obișnuită și valoroasă pentru comercianți de a-și pune pe piață produsele și serviciile. E neobișnuit ca influențătorii să amestece conținutul comercial cu cel necomercial pe canalele lor de media sociale. Sunt mai multe tipuri de ponturi și de recomandări care reprezintă o parte esențială din conținutul unui influențator, fără să fie neapărat într-un contract cu un comerciant sau fără să primească bani. Însă, atunci când un influențator vrea să amestece conținutul comercial cu cel necomercial sau cu părerile personale, e nevoie să fie claritate pentru ca consumatorii să înțeleagă care postări uh, sunt uh, marketing și care nu. Acest uh, concept de conținut mix nu este o noutate sau specific la um, acest domeniu. Mesajele amestecate se pot găsi și în media tradițională, cum ar fi ziarele. Însă, Indiferent de tipul de media, principiul general este același. Consumatorii trebuie să poată să identifice în mod clar mesajele de marketing. Instanțele suedeze în hotările pronunțate au spus că pentru că postările de, pe media sociale se publică în mediul digital, uh, Uh, și consumatorii pot să ia niște hotărâri tranzacționale foarte rapide printr-un click pur și simplu care îi duce la comercianți. În cazul acesta e nevoie de cerințe mai uh, ridicate pentru momentul în care e conceput uh, marketingul pentru ca consumatorii să înțeleagă pe deplin riscurile legate de acesta. Jurisprudența recentă. În decembrie 2019 la um, Curtea de Apel suedeză privind brevetele și piețele s-a uh, discutat un uh, caz împotriva unui influențator um, foarte bine cunoscut care avea un contract cu un operator de telefonie pentru a-și promova serviciile pe media sociale. De asemenea, cauza se îndrepta împotriva um, publicitarului care a, a um, facilitat uh, serviciile promovate de influențatori. Ombudsmanul a spus că ambii sunt responsabili și că nu era suficient de clar pentru consumator că conținutul din postări era marketing. Uh, Cauza se referă la etichetare și la răspundere pentru marketing. Curtea de apel a considerat în cazul acesta că nu era destul nu era destul de clar că să se spună că unele dintre postări erau marketing. Cât despre etichetare, uh, instanța a spus că nu era suficient să spui în colaborare cu. Trebuie să reiasă clar că e vorba de o postare plătită de asemenea, nu e suficient de clar dacă eticheta este pusă la sfârșitul postării și nici nu e suficient de clar dacă este cu litere mai mici sau într-o culoare mai ștearsă față de restul textului postării consumatorii trebuie să poată identifica eticheta uh, foarte clară de îndată ce intre pe pagină despre uh, răspunderea influențatorului. Uh, acesta a fost considerat responsabil, uh, dar s-a spus de asemenea că agenția de publicitate, de publicitate n-a contribuit suficient de mult la marketing pentru a fi considerată răspunzătoare cât despre cea de-a doua cauză pe care a lansat-o ombudsmanul, s-a referit la alte aspecte din um, activitatea influențatorului care completează prima cauză, mai ales la partea de diferență între mesaje comerciale și păreri uh, personale sau libertate de exprimare. Acest influențator a făcut un um, contract cu un comerciant să sprijine um, ochelari de soare pe două postări de media sociale. Compensarea a reprezentat o sumă de bani și o excursie în Zanzibar. Uh, în contractul cu comerciantul, în timpul acestuia, influențatorul a pus multe fotografii pe mm, media sociale uh, în care purta ochelari de soare respectiv. Unele dintre aceste postări au fost etichetate ca fiind publicitate, altele nu, deși erau cam la fel. Ombudsmanul a uh, sugerat că acestea făceau parte din contract toate postările Uh, celelalte 28 de postări care nu erau etichetate ca atare trebuiau să fie și ele considerate ca parte din contract. Instanța a hotărât că doar cele două postări în care se menționează uh, contractul um, între um, influențatorul și comerciant se puteau considera um, ca fiind marketing. Restul erau necomerciale, se pot considera așa. Uh, de asemenea, curtea a hotărât că nu era suficient de clar pentru consumatorul de rând că era vorba de un conținut comercial. Consumatorul trebuie să înțeleagă că influențatorul a fost plătit pentru postări. Eticheta trebuie să fie așa de clară astfel încât um, consumatorul să înțeleagă deja când se uită rapid pe postare că e vorba de marketing și nu e nevoie să pui um, um, denumirea, etichetă la finalul postării. Mai departe, câteva observații de la mine din experiența mea. Noi înțelegem că atunci când e vorba de etichetarea marketingului sau media sociale, uh, când să știi că o, o postare este comercială, interpretările sunt diferite în Europa. Din experiența suedeză, inten intenția comercială Uh, este foarte important atunci când evaluezi dacă e vorba de conținut comercial sau nu. Nu contează dacă influențatorul e foarte cunoscut, are mulți followers sau dacă este la scară mai redusă. Oricine contribuie la activitatea comerciantului sau acționează numele acestuia poate să fie răspunzător. Ce concluzie putem să tragem din jurisprudența recentă din Comisie și din Suedia este că uh, trebuie să se evalueze foarte clar și să reiasă foarte clar din etichetare dacă e vorba de o marketing. Apoi, uh, mesajele de marketing trebuie să fie foarte clar identificate, mai ales pe media sociale, pentru că uh, acolo consumatorii iau decizii rapide cu privire la tranzacții. Și, în sfârșit, câteva provocări pentru noi uh, autoritățile care se ocupă de aplicarea legislației. În primul rând, să putem dovedi intenția comercială, apoi să găsim Uh, marketing personalizat dacă influențatorul își țintește uh, anumiți beneficiari. Uh, de asemenea, putem să ne uităm la Snapchat sau la, la uh, stories de pe Instagram, care nu sunt disponibile decât un număr de ore. E foarte greu să găsim astfel de conținut în disponibilitatea foarte scurtă. Apoi, instrumentele digitale care permit uh, uh, identificarea acestor practici, n-ar trebui astfel de instrumente, dar e greu să le găsești. Și, în sfârșit, un punct foarte important pe care aș dori să-l menționez se referă la consumatorii vulnerabili. Sunt mai multe categorii care ar putea să fie vulnerabile în fața marketingului digital. Un exemplu sunt copiii și um, mulți uh, influențatori își uh, țintesc conținutul către copii. Reiese din mai multe instrumente juridice că uh, Um, grupurile vulnerabile, cum sunt copiii, trebuie să fie luați în considerare atunci când uh, hotărâm uh, cu privire la caracterul mesajelor. Am subliniat acest lucru în orientările noastre cu privire la media sociale și marketing. Trebuie să se acorde o, o preocupare deosebită um, pentru grupurile vulnerabile, însă să uh, dovedești că um, o publicitate țintește anumite grupuri vulnerabile și să găsești acest, acest tip de publicitate e destul de complicat pentru noi de făcut. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! După aceste trei prezentări, dăm cuvântul membrilor comisiei. Vă rog, doamna von Smeichendack. Într-adevăr, o discuție deosebit de interesantă, pentru că lucrurile sunt ambigue. E publicitate, e doar o postare pe rețele sociale. Cum decidem? Aș avea două întrebări în acest sens. Odată, cât de departe dorim să mergem cu definirea publicității? Dacă eu urmăresc pe o rețea socială un artist uh, și în imagini vedem uh, lucrările acestui artist, e reclamă sau nu? Apoi, un aspect deja menționat. Copiii, nu numai că sunt un grup vulnerabil, dar sunt la rândul lor influențatori. Și atunci, cum putem reglementa definirea influențatorului și cum se combină acest demers cu legislația muncii. Alte întrebări? Aș avea eu o întrebare adresându-mă comisiei. Și anume, regulamentele existente sunt suficiente sau ar fi nevoie de noi inițiative legislative în lumina acestor noi provocări. Însă, pentru un răspuns, mai întâi invitații noștri. Uh, yes, so uh, I will start. Uh, thank you very much for your. Uh... Vă mulțumesc uh, pentru aceste întrebări într-adevăr, ce înseamnă reclamă, cum o definim. Dacă ne uităm la cadrul juridic existent, sunt o serie de reguli stabilite acolo. De exemplu, dacă există o omisiune în ceea ce privește conținutul material și dacă această omisiune e de natură a induce în eroare consumatorii. Însă, în esență, evaluarea se face de la caz la caz. Dumneavoastră menționați un exemplu concret. Într-un astfel de caz, vedem foarte bine care e esența problemei, dar apoi, în practică, cum putem concret identifica dacă e reclamă sau nu. Ca răspuns la întrebarea dacă regulamentele existente sunt suficiente, Cred că dacă ne uităm la modul în care se aplică directiva privind practicile comerciale neloiale și anexele, lista neagră cu practicile neloiale și așa mai departe, uh, și avem și directiva privind uh, comerțul electronic, e bine, toate aceste acte legislative acoperă ceea ce fac activitatea influențatorilor, însă la nivelul legislației naționale pot interpre- diferi interpretările și apoi e și o problema eficienței aplicării acestor norme. În Germania, legislația oferă un nivel ridicat de protecție, deși dacă influențatorul nu a primit bani, în anumite cazuri s-a considerat că există o formă de interes financiar indirect prin câștigă în reputație. Deci, în esență, legislația existentă acoperă și activitatea influențatorilor, dar ar fi un domeniu în care s-ar putea avea în vedere armonizarea ulterioară. E vorba de măsurile de coreglementare. Știți că există directiva privind serviciile audiovizuale cu anumite cerințe pentru platforme care acestea ar trebui să includă anumite criterii de transparență și de comunicare a intenției publicitare. Însă asta se aplică doar platformelor de video sharing. Și atunci trebuie să decidem dacă rețele sociale pot fi considerate în acest sens platforme de video sharing, unele da, altele nu. Uh, și apoi, mesajul publicitar trebuie să aibă formă video. Deci dacă reclama e o imagine, atunci nu mai face obiectul directivei respective, dacă e doar imagine și nu film. Sau e o simplă postare și nu un film. Apoi, un alt aspect pe care l-am putea discuta, directiva Omnibus a fost o șansă ratată, o șansă ratată de a aduce la zi cadrul juridic actual în lumina noii provocări reprezentante de practicile acestor influențatori de opinie, pentru că și în, în legătură cu ceea ce spuneam uh, vis-a-vis -vis de directiva serviciilor uh, audiovizuale. Uh, comisia a oferit o serie de norme directoare, de, de explicații privind interpretarea textului, dar normele explicative respective n-au fost incluse în scrisoarea de însoțire, așa că există doar o obligație pentru piața online a rețelelor sociale. Și aici nu vorbim strict de rețele sociale, de media sociale, uh, platformele în esență trebuie să-i ofere posibilitatea comercialului să-și declare intenția comercială. Deci, probabil ceva măsuri ulterioare în această direcție a obligațiilor de design pentru platformele rețelelor sociale ar putea fi avute în vedere. Vă mulțumesc. Vă rog. Vă mulțumesc pentru întrebări. Îndată cât de departe trebuie să mergem atunci când influențatorii își promovează propriile produse. În codurile de autoreglementare și în normele privind aceste practici există o serie de norme și principii care ne spun că uh, indiferent de ce beneficiază influențatorul sau dacă își promovează propriile produse, în esență ei fac promovare și dacă fac promovare trebuie să dezvăluie acest lucru. Au existat uh, cazuri la tribunal unde s-a încercat să se determine dacă influențatorul își promova propriul produs și dacă existau obligații de transparență către consumatori. adesea influențatorii devin ambasadori a unui produs, a unei mărci și utilizează foarte frecvent uh, numele mărcii respective în, în uh, postările lor. Chiar dacă nu există un mesaj concret într-un anumit, uh, în anumită postare, în astfel de cazuri ei trebuie să dezvăluie comunicarea cu caracter comercial. Când un consumator vede un astfel, o astfel de postare, un astfel de mesaj, dacă există o intenție comercială, dacă influențatorul a avut ceva de câștigat, sub orice formă, atunci consumatorii trebuie să știe. Ne putem gândi la o situație în care consumatorul vede o postare și trebuie să știe dacă influențatorul a ales să utilizeze un produs sau serviciu pentru că i-a plăcut pentru că a ales dintr-un milion de alte produse similare sau i s-a sugerat această alegere. Natura acestei tranzacții trebuie să fie dezvăluită în postarea respectivă. Și aceste elemente se regăsesc în foarte multe norme europene și în codul nostru de bune practici, de altfel. Când e vorba de copii, dezbaterea eh, nu ne-a scăpat eh, nici nouă din atenție și nu sunt expert în legislația muncii, dar știu că mecanismele de autoreglementare, mai ales în domeniul publicitar, pornesc de la cadrul juridic existent. Deci avem reguli care vorbesc clar despre reclamele pentru copii și promovarea unor produse care nu sunt adecvate pentru copii sau cu tehnici care nu sunt uh, potrivite pentru uh, minori. Deci, în esență, copiii nu pot fi folosiți pentru a promova produse uh, pe care ei nu le pot consuma sau care ar putea să le provoace daune. Însă, încă o dată, nu sunt expert în legislația muncii, dar știu că dacă există anumite restricții, atunci mecanismele de autoreglementare, care vin cu titlu suplimentar, țin cont de aceste norme și asigură respectarea pe deplin a normelor uh, din legislația muncii. Însă o să vedem și ulterior cum va evolua cadrul general. Apoi, dacă regulamentele existente sunt suficiente pentru a face față acestor noi provocări, cum sunt acțiunile influențatorilor, am spune da, însă e nevoie de mai bună aplicare. Și mai bună aplicare vine cu norme de aplicare mai clare. Repet ce am spus, ne bucurăm să vedem că noile regulamente recunosc valoarea autoreglementării și vin cu un cadru flexibil care în timp uh, pot chiar anticipa fluctuațiile de pe piață și modificările din așteptările și uh, tiparele comportamentale cu consumatorilor. Pentru ca să nu ne mai pomenim iarăși în situația când orice nou fenomen impune uh, formularea de noi reguli. Nu, avem reguli flexibile care se aplică situațiilor în care consumatorii se pot pomeni într-un moment sau altul. Deci asta ar fi cea mai bună opțiune. Flexibilitate, regulamente flexibile care se pot adapta la provocările viitorului, oricare ar fi acestea. Mulțumim, doamna Valber. For... Mulțumesc pentru faptul că ne-ați pus întrebări interesante. Mai întâi, când e ceva reclamă și când nu? cum vă spunem în prezentarea mea, intenția comercială este esențială când evaluezi ceva pentru a vedea dacă o postare de pe media sociale reprezintă marketing sau nu. Trebuie să vezi scopul, post, care e scopul postării, adică e reclamă dacă scopul e comercial și uh, să vinzi produse sau servicii. În Suedia, libertatea de exprimare este importantă, e un drept fundamental acela de a te exprima liber și lucrul acesta este avut în vedere clar atunci când se evaluează o situație pentru a vedea dacă e vorba de marketing pe, cu ajutorul influențatorului. Așadar, decizia curții e că trebuie să analizezi foarte atent contractul între comerciant și influențator, dacă există un contract, ce spune el exact. Deci, ă, asta e abordarea în Suedia în instanțele suedeze. Și dacă trecem la întrebarea dacă există legislație suficientă în prezent, așa cum au spus și ceilalți uh, invitați, există deja legislație care acoperă toate aspectele juridice ale comerțului pe bază de influențatori, uh, la nivel european în principal, dar există o mare nevoie de mai multă transparență. Dar chiar și dacă marketingul uh, deghizat uh, există și e foarte comun uh, în prezent, e greu de spus dacă e nevoie de legislație în plus. Credem că trebuie să folosim legislația pe care o avem deja, să continuăm măsurile de aplicare și să încercăm să avem o jurisprudență bună care să ne ajute să evaluăm și să interpretăm dispozițiile deja existente. Inițiative soft law neconstrângătoare ar putea de asemenea să fie analizate. De exemplu, multe autorități de aplicare a legii, precum și unele organisme de autoreglementare, așa cum ni s-a arătat, au emis orientări în legătură cu marketing pe media sociale, la fel am făcut și noi și intenționăm să întâlnim uh, influențatori, uh, comercianți care îi folosesc pentru a discuta orientările, cadrul juridic și despre transparență. Și o idee ar fi să încercăm să găsim un numitor comun între autoritățile de aplicare și să redactăm orientări uh, mai unitare la nivel comunitar sau chiar internațional. Acum doi ani, guvernul suedez a numit, de fapt, o comisie de anchetă pentru a analiza nevoia sau dacă actualul cadru juridic, având în vedere ce s-a schimbat în peisajul media și al publicității, acest cadru oferă suficientă protecție consumatorilor și concluzia comisiei respective a fost că problemele cu um, publicitatea mascată nu pot fi rezolvate prin legislație. Trebuie ca postarea să fie așa uh, gândită încât să reiasă clar că este marketing, lucru care e deja prezent în legislație. Și Comisia a considerat de asemenea că educația și consilierea um, producătorilor și a celor care uh, asigură reclamele sunt, este importantă și că, de asemenea, cauzele pot fi um, urmărite și în instanță pentru a avea jurisprudența adecvată. Mulțumesc pentru a da cuvântul pentru final comisiei. O să-i dau doamnei Peletie vorba uh, cuvântul pentru că voia să ne spună ceva și uh, despre acest subiect, pentru că vrem după aceea să încheiem sesiunea. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc și pentru aceste intervenții deosebit de interesante. E vorba de subiecte esențiale pentru consumatorii europeni. Ați vorbit de pedagogie și mai ales uh, dumneavoastră, doamnă Ducato, spuneați acest lucru. Educația digitală e adesea uitată în politicile noastre. Mi închipui că generația millennials uh, înțelege ușor lucrurile, dar asta nu înseamnă că nu există influență sau uh, publicitate ascunsă. Ați vorbit de hashtag, ați vorbit de alte reglementări, dar uh, pare foarte insuficient astăzi, pentru că există o multiplicare a suporturilor, mesajelor și conținuturilor. Tinerii, pentru că vorbim de populații uh, vulnerabile, au acces tot mai devreme la internet, la rețelele sociale care uh, recomandă aplicații și care permit adaptarea și uh, vizarea publicității, ca Snapchat – care tocmai a cumpărat, uh, a cumpărat o aplicație de geolocalizare. Deci vedem ce acorduri uh, se pun la punct. Deci întrebarea mea e simplă. N-ar trebui cumva să consolidăm educația digitală a tinerilor noștri astfel încât aceștia să aibă un spirit critic? Și a doua întrebare. Sunt tinerii de da, azi, sunt cetățenii de mâine. Ce putem face pentru a-i proteja mai eficace de publicitatea care le dă o imagine consumeristă și materialistă asupra lumii? Uh, sunt sigură că dacă era fica mea uh, în comisie, mi-aș fi dat un nume de influențator uh, și poate asta ar fi ajutat comisia să meargă și să găsească și alții. Mulțumesc! Da, foarte pe scurt, vă rog. Yeah, no, I, I think it would be a fantastic idea to Ar fi o idee grozavă să implicăm și copiii în astfel de dezbateri cu privire la politica viitoare care să se aplice pentru marketingul prin influențatori. Ce vreau să adaug la ce am spus înainte cu privire la autoritățile care, de autoreglementare care fac formare și eu am participat la astfel de formare și avem influențatori care au 16-17 ani și care vor să știe normele și în plus există și programe cum ar fi Media Smart în Regatul Unit unde uh, s-a dezvoltat un uh, instrumentar pentru profesori și pentru liceeni care să înțeleagă tocmai um, puterea marketingului prin influențatori, să știe că sunt țintiți. Vrem așadar pe partea de educație să ne accelerăm eforturile pentru că pentru a face conștientizare trebuie să începem de la cei consumatori care chiar consumă tipul acesta de comunicare și să ne asigurăm că și ei pot să dezvolte o gândire critică, analitică, clară, ca să știe când e vorba de marketing și cum să evalueze corect. Sunt de acord educarea consumatorilor, informarea sunt foarte importante. Ca să, și pot să ajute la punerea în aplicare a legislației. Domnul Bentă, la comisie, director la DG Just, vă ocupați de protecția consumatorului, aveți cuvintele de îngheiere. O onoare prea mare pentru mine Câteva observații rapid de la mine. E clar că e nevoie să facem ceva. Am făcut un studiu comportamental în 2018 uh, și s-a indicat nu doar că consumatorii cu greu fac distinția între conținutul comercial și cel obișnuit, ci și, interesant după discuția de astăzi, parte de etichete de dezvăluire, cum ar fi hashtag ads, chiar nu sunt eficiente, pentru că unii consumatori poate că prim, înțeleg mesajul, dar alții nu înțeleg hashtag-ul, nici uh, hashtag sponsorizat, nici asta nu e înțeles. E clar nevoie să facem ceva. Apoi, în ceea ce privește cadrul, uh, dacă e eficient sau nu. În linia antevorbitoarelor, eu un pic mai devreme să spunem, în directiva privind practicile comerciale, care este cea esențială în contextul acesta, uh, merge după o abordare de la caz la caz. La fiecare situație în parte se hotărăște dacă anumite informații sunt înșelătoare pentru consumator și atunci trebuie să fie considerate neloiale. Dar sigur că s-au adoptat interpretări diferite în state membre diferite, asta e o provocare. Uneori și autoritățile, de fapt, fac presiune asupra tuturor actorilor din media sociale să facă un fel de disclaimer, să dezvăluie uh, și cumva acest lucru subminează valoarea informației pentru că și cei care sunt pe rețelele sociale și care nu sunt neapărat părtinitori din cauza unei uh, plăți, trebuie și ei să semnaleze acest lucru și consumatorul nu știe ce e influențat de către o plată și ce este o părere justificată, liberă. Cât despre uh, legislația Uh, în vigoare, recent revizuită de Consiliu și Parlament, au venit niște amendamente care ar putea să atragă niște progrese. De exemplu, fiecare publicitate plătită prin orice fel de plată, pentru, de exemplu, ierarhizare în sus a unor produse, trebuie să fie clar dezvoluită și este pe lista neagră, nu mai de la caz la caz, ci automat se interzice și ajunge la autoritățile de aplicare a legii. De asemenea, atunci când comerciantul nu informează consumatorul, dar trebuie să existe proceduri care să uh, se asigure că se publică doar uh, comentariile, uh, notele date de consumatori care chiar au um, care chiar sunt reali. Dacă se pun uh, review-uri um, uh, false, uh, din nou se trec pe lista neagră. Trebuie așadar să se transpună aceste dispoziții până anul viitor, în 2021, vedem că sunt progrese, dar vedem dacă putem să le mai țintim prin orientări. Problema este cu mm, acești influențători că nu fac ierarhizări. Deci dispozițiile acestea care au, au fost introduse la finalul anului trecut nu se referă tocmai la problema influențatorilor, așa că se revine la decizia de la caz la caz. Așa că deocamdată încercăm să implementăm noile dispoziții cât se poate de eficient și în contextul acesta încercăm să avem discuții și cu statele membre, anume tocmai pe influențatori. Vrem să mm, discutăm cu toate autoritățile de aplicare, să, colecteze, să colectăm informații, să vedem cum tratează influențatorii, să vedem după aceea dacă uh, e nevoie de dispoziții noi uh, și dacă da, atunci să facem o revizuire în viitor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi foarte mult. Închei această sesiune prin a le mulțumi tuturor paneliștilor. A fost o sesiune deosebit de interesantă. Mulțumesc pentru discuție, mulțumesc comisiei că ne-a luminat și mulțumim și interpreților care, ca de obicei, nu au avut o treabă prea ușoară. Cu aceasta încheiem audierea, dar nu încheiem chiar și reuniunea ședinței. Mai avem încă un punct pe ordinea de zi. Așa că voi da cuvântul uh, imediat doamnei Coneșta, care ne va povesti despre modul în care se desfășoară negocierile în trialog uh, în ceea ce privește regulamentul privind drepturile pasagerilor feroviari. Doamne Conecna, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Uh, primul trialog privind acest regulament a avut loc pe 28 ianuarie la um, sediul Consiliului. A fost unul scurt um, Scopul era să ne întâlnim cu președinția Consiliului și cu comisie reprezentată de doamna Volean și am încercat să lămurim diferitele uh, poziții pe principalele mm, subiecte, să căutăm de acord asupra calendarului și asupra modalităților de negociere și să mm, avem și un mandat pentru nivelul tehnic care să demareze discuțiile. Toate aceste lucruri s-au realizat. Uh, Câteva lucruri subliniate din partea Parlamentului. Raportorul care a subliniat că prima poziție în prima lectură este sprijinită de o majoritate foarte largă și e foarte important pentru Parlament să adopte un text care să promoveze utilizarea unui transport feroviar din ce în ce mai mult și care să corespundă cu obiectivele Pactului Verde. Deja președinția croată a indicat că este greu să se facă compromisuri la punctele care nu sunt incluse în abordarea generală și că trebuie să existe o coerență cu cel de-al patrulea pachet feroviar și cu actul privind accesibilitatea. Principalele, negocieri în, principalele probleme în negocieri ar fi găsirea unor soluții de compromis privind domeniul de aplicare și anume excepțiile de la aplicarea regulamentului pentru um, trenurile suburbane și regionale. Apoi, um, aici este un lucru la care insistă uh, Consiliul, nivelul minim de compensare, biletele directe, apoi uh, dispozițiile privind biciclete și pasagerii cu disabilități. La, am um, avut loc și o serie de reuniuni tehnice în care au uh, discutat uh, chestiuni netehnice. Următorul trialog va avea mâine loc pe 8 februarie și o să raportez din nou în luna martie în fața Comisiei IMCO. Vă mulțumim foarte mult! Nu știu dacă sunt întrebări, nu văd. Mulțumim că ne-ați făcut această raportare și o să urmărim îndeaproape dosarul. At- și acum chiar încheiem uh, activitatea noastră pentru astăzi. Vă reamintesc că mâine începem la 9.30 în mod excepțional și începem direct cu votul. Mulțumesc foarte mult!